Uh, politică, după cum spuneau uh, uh, colegii, însă este o, o poziție politică bună care trebuie să continue pe viitor. Vă mulțumim! Domnule Avrio. Vă mulțumim, domnule raportor. Discuția s-a încheiat. Votul mâine la amiază. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi o declarație din partea Comisiei cu privire la procedura de selecție pentru un nou director pentru femei și reprezentarea externă a euro. Începem cu o declarație a domnului comisar Ren. Domnule președinte, onorați membri, Vă mulțumesc pentru întrebările deosebit de pertinente pe care mi le-ați adresat. Comisia salută decizia Comitetului Executiv al FMI luată în mai acestui an, pe 20 mai, care clarifică procedura de selecție pentru viitorul director al acestei instituții. Comisia este de acord cu faptul că această procedură de selecție trebuie să fie deschisă, transparentă și bazată pe merite. Aceasta va da posibilitatea candidaților din toate statele membre ale FMI să concureze pe baza meritelor personale, luându-se în considerație toate aspectele relevante. Statele membre ale Uniunii Europene au decis să sprijine candidatul cel mai competent care se ridică la înaltele standarde solicitate de acest post. În special, un astfel de candidat trebuie să și fost demonstrat capacitatea de a coordona politici financiare, va trebui să fie extrem de bine pregătit în materie de afaceri monetare și financiare internaționale. Comisia sprijină acest acord. Comisia sprijină pe deplin candidatura doamnei Christine Lagarde, doamnei ministru Christine Lagarde. Domnia sa este un candidat competent și experimentat care a câștigat respectul partenerilor noștri din comunitatea internațională. Domnia sa cunoaște foarte bine economia europeană și mediul de afaceri din Europa. Un punct important în contextul actual. În plus, domnia sa cunoaște foarte bine guvernanța economică la nivel mondial pentru că a exercitat și președinția G20. Anul trecut s-a ajuns la un acord la summitul G20 de la Seul din Corea, un acord care prevedea reducerea reprezentării Europei în termeni relativi în Consiliul de Conducere al Femeiului, deci cu două locuri. Acest lucru a permis uh, acordarea acestor locuri economiilor emergente. Reprezentarea externă a zonei euro se leagă de reforma generală a femeiului, însă nu se leagă direct de procedura de selecție a noului director al femeii. Comisia consideră că este în interesul Europei să ne deplasăm treptat spre un singur loc, o unică desemnare, o unică reprezentare a zonei euro în femei, dar asta în mod treptat și progresiv. Domnule președinte, onorați membrii, după cum știți, eu sprijin pe deplin reformarea și întărirea noi guvernanțe economice pe plan intern, dar și pe plan extern. În acest sens, prefer să recurg la metoda consacrată a domnului Monet. Europa s-a construit pe progrese concrete în viața reală, pas cu pas, pași mici. De aceea, haideți mai întâi să reformăm guvernanța internă, o reformă imperios necesară și care va reprezenta un pas uriaș înainte, odată ce va fi pusă în aplicare și haideți după aceea să rezolvăm problema reprezentării externe, care va fi un pas la fel de important înainte. Un pas și apoi celălalt, v-aș ruga. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum, pentru grupurile politice, din partea EPP, doamna Volpan Col, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. atunci când fostul director general uh, de la uh, FMI a preluat mandatul, s-au pus probleme legătură cu relevanța femeiului și cum funcționează acesta. Însă, între timp, ne-am schimbat părerea, pentru că pe durata crizei ne-am dat seama cât de interdependenți suntem. În momente de criză, trebuie să ne adresăm unul altuia pentru ajutor și am văzut cât de important este rolul uh, femeiului, inclusiv pentru noi în Europa. Iată de ce este important ca în următorii ani femeiul să joace un rol uh, cheie atunci când e vorba de probleme de guvernanță globală, astfel încât să ajungem la o stabilitate financiară sporită în întreaga lume în uh, criza euro am parcurs experiențe dureroase, din păcate. Și ați spus exact ceea ce voiam să spun. Vorbim astăzi astăzi de uh, candidatul la funcția de general director al femeiului și aveți dreptate, ar trebui să fie o procedură deschisă. Însă nu trebuie să ascundem faptul că noi, Europa, avem un candidat uh, excelent și sperăm că astăzi, în această dezbatere în Parlament, ne vom exprima sprijinul uh, pentru candidatul nostru. În momente de criză este extrem de important să avem pe cineva avem o femeie care are uh, competențe excelente pentru acest uh, post și uh, cred uh, că uh, trăsăturile pe care le are o femeie și competența pe care o are doamna uh, Lagarde o recomandă pentru acest post. De aceea susținem uh, propunerea doamnei uh, Lagarde ca viitor uh, uh, director general al femeiului. Doamna Perez are patru minute din partea S și D. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Mă întreb de ce ați uh, dorit să faceți această declarație, pentru că atunci când uh, ascult, uh, când am ascultat intervenția noastră, ați conchis spunând, în fond, astăzi suntem total mobilizați de reforma guvernanței economice și problema ex reprezentării externe a monedei euro se va pune mai târziu. Dați-mi voie să nu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere, pentru că eu cred că una dintre principalele greutăți cu care se confruntă astăzi Uniunea Europeană este problema reprezentării sale externe a zonei euro. Și vedem cum uh, războiul monedelor poate astăzi, dintr-o singură mișcare, să uh, elimine toate eforturile care se cer popoarelor din zona euro atunci când e vorba de austeritate și datorii suverane. Zona euro nu poate să fie exigentă în interior și să nu se intereseze de uh, locul pe care îl ocupă moneda sa uh, și să o lase în derivă pe piețele externe. Nu există o apărare internă dacă nu există și una pe plan extern, așa încât nu sunt de acord cu dumneavoastră. Știu că este o sarcină grea și de mai mulți ani încoace Parlamentul European a susținut această idee că trebuie să ne îndreptăm către o reprezentare externă a zonei euro, mai ales în speță în sânul uh, Fondului Monetar Internațional. Atunci când domnul Klaus Stroskan a fost uh, desemnat ca uh, general, director general, am avut păreri diferite. În ceea ce vește alternanța, s-a spus chiar el atunci, domnul Stroskan a spus că poate că o să fie ultimul european în fruntea femeiului. Vedem însă că lucrurile s-au schimbat considerabil Intervenția femeiului uh, este determinată, determinantă astăzi, mai ales în Europa. Și se pune aici problema intervenției uh, marilor bănci de investiții americane, care nu este una neutră. Și situația economică americană ar putea fi ridicată în, discută, în discuție uh, și ar fi legitim dezbătută în cadrul femeiului. Iată de ce mm, imaginea de ansamblu este mult mai uh, complexă decât de a ști cine uh, conduce femeiul. Sigur, europenii au vocația de a fi actori într-una dintre marile instituții, însă pentru mine mai importantă este întrebarea care este politica pe care vrem să o punem în aplicare pe scena europeană? care este mandatul european pe scena europeană, ținând cont de eforturile pe plan intern, ținând uh, cont de ponderea piețelor în afara Uniunii Europene și impactul acesteia din punct de vedere al investițiilor, al activităților speculative, a ocupării forței de muncă. Ne gândim de asemenea că, indiferent de persoana care va conduce femeiul, Uh, există o sarcină importantă și anume să nu se uh, distrugă progresul făcut de domnul Strauss-Kahn atunci când uh, a făcut o serie de mișcări în politica americană. Le constatăm astăzi. Asta ar fi o, un, o, o traiectorie greșită. Apoi, locul femeiului în sistemul ONU ar trebui să fie pus în discuție Uh, candidatul sau candidata trebuie să pună la oaltă acest mandat și va trebui să răspundă provocărilor care uh, au apărut după criză. Președinta, mulțumesc, doamnă președinte. Acum, uh, domnul Schmidt, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule Doamnă președintă, domnule comisar, până la finele lunii iunie va trebui să desemnăm, să se ajungă la desemnarea unui înlocuitor pentru domnul Stroscan, care este judecat pentru o infracțiune deosebit de gravă, care și-a afectat imaginea Fondului Monetar Internațional. Și pe parcursul acestor săptămâni furtunoase este deosebit de important ca femeiul să aibă într-adevăr un nou director general. Consider că această candidatură a domnului Lagarde este deosebit de bună, se bucură de sprijinul multor state membre, însă consider că nu putem să avem un singur candidat. Dacă facem acest lucru, nu facem decât să supraestimăm influența Europei. Prin urmare, consider că trebuie să ne asigurăm că nu scăpăm din vedere tratatul de la Lisabona. Pentru că acolo se vorbește despre posibilitatea de a a recurge la o serie întreagă de măsuri menite a întări poziția Europei. De aceea, după cum spunea și doamna Beres, trebuie să punem întrebarea dacă nu se impune o reformare a femeiului și să ne întrebăm dacă acest director general va pune în aplicare aceste reforme. De asemenea, este important ca reprezentarea europeană în femei să fie întărită este în interesul tuturor să avem un fond monetar internațional puternic care într-adevăr să funcționeze ca un bancher al întregii lumi. Și de asemenea avem nevoie de Uniunea Uniune Europeană mai puternică cu o voce clară. Vă mulțumesc și eu, spune președinta. Doamna Swinburne, două minute în numele conservatorilor și reformiști. În atmosfera de astăzi este important ca instituțiile globale care trebuie să asigure stabilitatea financiară și de care depind multe țări din lume nu trebuie să facă numai declarații simbolice. Femeiul nu este simbol, simbol, ci o instituție care are nevoie de un conducător care să înțeleagă bine piețele financiare, competențele care uh, trebuie și să poată să comunice decizii grele uh, populației. Uh, candidatura uh, doamnei Lagarde uh, a fost propusă nu pentru că este o europeană, ci pentru că are calitățile necesare. Rolul principal al femeiului este să lucreze asupra unor pachete de reforme structurale și care să ne asigure în momente de strâmtoare, cred că doamna uh, Lagarde este în măsură să rezolve probleme complexe pentru a se ajunge la soluții benefice. Nu trebuie să uh, cădem uh, în uh, capcana crizei zonei euro, ci trebuie să privim în viitor. Cred că doamna Lagarde are CV-ul și are competențele necesare pentru a promova în continuare reforma la FMI, Acum, întorcându-mă la reprezentarea zonei euro în organismele internaționale, instituțiile financiare nu respectă granițele, de aceea este important ca instituțiile globale să lucreze în mod efectiv pentru a coordona politicile naționale. Sunt pentru coordonarea eficienței uh, Cred că femeiul uh, trebuie să fie în continuare o voce. Criza a arătat că există diferențe mari între economii uh, și între statele membre, chiar și în cadrul zonei euro toate țările noastre au fost uh, afectate în moduri diferite, iar criza a fost trăită în mod diferit. Trebuie să fim o multitudine de voci care să cânte în armonie. Președinta, mulțumesc. Acum, domnul Lambert, în numele verzilor, două minute și jumătate. Mă auziți, dragi colegi, domnule comisar, vreau să fac patru observații. Vreau să reiau uh, intervenția lui Oli Schmidt pentru a vorbi de acest proces. Este important uh, atunci când vorbim despre energia canalizată uh, în recrutarea managerilor în întreprinderi Cred că dezbaterea de aici dă dovadă de lipsă de profesionalism. Înainte de a, în loc de a avea o uh, procedură deschisă, transparentă, bazată pe criterii, uh, ce avem aici? Avem dezbateri ă, ale șefilor de stat și de guvern care spun vom promova pe X sau pe Y. Sigur, după episodul Dominic Stroscan, Europa nu poate să-și permite să uh, nu se gândească în totalitate la candidatul pe care îl uh, propune. Este o, o ocazie ratată, nu vă fac responsabil, nu sunteți uh, total răspunzător de acestea, însă trebuie să proiectăm o imagine uh, mult mai cuprinzătoare. Apoi, în legătură cu ceea ce a spus doamna Swinburne, trebuie să răspundem deschis celor care, ca dumneavoastră, domnule, doamna Swinburne, domnule Ferrici, vehiculați iluzia că noi, europenii, putem uh, să avem ponderea mare în uh, lume, vorbind pe o multitudine de voci chiar dacă în armonie. Știți că nu așa se întâmplă lucrurile. Și vorbind cu sânge rece, calm, dacă nu procedăm în mod democratic, nu avem o voce sau un cor în care să existe armonie. Doamnă Swinburne sau domnule Farage, vă imaginați că o să apărați suveranitatea uh, Regatului Unit uh, sau uh, dacă țări uh, ca Germania sau țara uh, mea, dacă considerați că pot uh, să facă ceva singur, atunci vă amăgiți. Apoi în al treilea rând, atitudinea Uniunii Europene în criză. Doamna președinte, în toate discuțiile pe care le avem în cadrul uh, Troica, în țările unde mergem să dăm ajutor, femeiul, și o să o spun după tot ceea ce s-a spus despre femei, este cel mai rezonabil și Comisia și Banca Centrală sunt cele mai duri, dure uh, prin condiționalitățile care le impun. Cred că nu putem să ne permitem ca europeni o astfel uh, de uh, situație, nu putem să fim mai catolici decât papa, păcat că nu pot să spun în limba uh, finlandeză, dar am spus-o. Președinta, domnul Clute, un minut și jumătate din partea GUE. Vă mulțumesc. Stimați colegi, aici nu vorbim despre persoane, ci vorbim despre o procedură de selecție. Informațiile cei care caută pe eh, internet eh, informații cu privire la procedura de selecție nu găsesc prea mult, ci află doar că Europa și SUA își împart conducerea femeii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cele două entități cele mai puternice din punct de vedere economic dețin într-o manieră minoritară controlul asupra economiei mondiale. Lucrul acesta nu are nimic de a face cu democrația și tocmai de aceea nu-l putem accepta. Din punctul nostru de vedere, demisia lui Dominic Stroscan ne oferă o mare șansă de a proceda la o modificare de substanță a procedurii de selecție și de numirea directorului general femeii. Avem nevoie de un proces de selecție transparent, calitativ, așa cum ne cer de fapt o serie de ONG-uri. În acest sens, e nevoie de asemenea de o majoritate a membrilor uh, Uh, statelor membre FMI și a celor care au într-un fel sau altul de a face cu FMI-ul. Până acum uh, doar statele membre luau o decizie. Uh, lua o decizie. Prin urmare, avem nevoie de o reformare a femeiului. Această reformă ar, ar duce la o reformare a activităților economiei globale și ar uh, ajuta statele uh, și astfel statele în curs de dezvoltare ar putea avea șansa de a se integra într-adevăr în mecanismele FMI și s-ar putea ajunge într-adevăr la combaterea sărăciei și uh, dezechilibrelor existente în, la nivel mondial. Vă mulțumesc, domnule Clute, domnul Faraj, pentru... Domnule comisar, mă uitam la Carta Femeiului și nu e nimic acolo care să vă susprine. E vorba de echilibru, dezvoltare durabilă și ajutorarea țărilor care se află la ananghie. Ei practic oferă fondurile necesare și organizează o deval- devalorizare competitivă. Însă nu se spune nicăieri că femeiul e acolo să sprijine experimentele politice. Și din foarte multe puncte de vedere, domnul Ștroscan a făcut tocmai acest lucru, a folosit femeiul pentru a salva proiectul european care a eșuat. În acest sens a fost un candidat lamentabil. Și acum aprobăm candidatura domnului Lagarde, o altă membra a elitei politice europene, o altă susținătoare fanatică a monedei euro, o altă persoană care crede că acest întreg proiect european merită sprijinit. Eu cred că are un interes ascuns și, prin urmare, nu este o candidată bună. E ca și cum Uniunea Europeană ar fi deturnat femeiul. Femeiul acum face parte din sistemul de sprijin al Uniunii Europene. Asta nu se mai bazează acum doar pe umerii plătitorilor de taxe din Uniunea Europeană, nu, acum întreaga lume trebuie să țină și să sprijine zona euro. Cred că, din multe puncte de vedere, aveți într-adevăr nevoie de ea. Uitați-vă la ce se întâmplă în Grecia. Al patrulea pachet de ajutorare pentru țara asta. În plus de asta, după cum vă spuneam, și valabilitatea băncii centrale europene va fi pusă curând sub semnul întrebării. Nu puteți continua cumpărându-vă propriile credite neperformante. Dar am ajuns la punctul la care în câteva săptămâni de zile o să putem vedea că Banca Centrală Europeană este insolvabilă. Și probabil prietena noastră, doamna Lagarde, o să o poată salva și pe această instituție. Dar din punctul meu de vedere este un candidat prost Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Farage. Trecem la ceilalți vorbitori de pe lista mea. Domnul Gozes, două minute. Domnule președinte. Mulțumesc, mulțumesc președinte, domnule comisar, dragi colegi, și eu intervin uh, în numele uh, domnului Langen și doamna Lulling, dar uh, nu o să folosesc acest timp de vorbire cumulat. Uh, o să spun că procesul de selecție a noului director general uh, al femeiului a început. Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție unanimă și hotărâtă, exprimată nu numai de statele membre, ci și de comisie. Și dumneavoastră, domnule comisar, v-ați angajat în acest sens. Uh, cu excepția domnului Farage, noi uh, la Parlament uh, cerem ca echilibrul care a existat între Statele Unite și Europa să rămână în interes atunci când este vorba de, de funcția de director general al femeiului și al băncii uh, mondiale. Sigur, uh, uh, țările emergente trebuie să joace un rol mai hotărător în uh, guvernanța femeiului. Ați reamintit de fapt acest lucru, domnule comisar, însă este mult prea devreme să modificăm radical echilibrul care a rezultat în urma participațiilor financiare a statelor membre la fond. Un singur candidat european a început o campanie adevărată, fiind în contact cu statele membre. E vorba de un candidat femeie care are competențe, experiență politică, are autoritate morală, stăpânește foarte bine limba engleză, experiență internațională, deci ea are trăsăturile robotului care este de dorit pentru această funcție. Și asta într-o perioadă în care această instituție uh, joacă un rol hotărător. Ea va reuși să restabilească uh, echilibrul economic și financiar. Uniunea noastră trebuie să facă tot ce se poate pentru a obține desemnarea doamnei Cristin Lagarde în calitate de director general. Președinta. Mulțumesc, uh, domnule Gozes. Domnul Cicluna nu este în sală. O să fie înlocuit de doamna Beres două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Mi se pare că în această dezbatere asistăm la un element paradoxal. De fapt, între Banca Mondială și FMI trebuie să nu se miște nimic. Noi, europenii, suntem interesați să funcționeze multilateralismul și multilater Realismul nu va funcționa uh, pentru că țările emergente uh, sunt asociate G20 sau altor grupuri. Trebuie să ne punem în dinamică și în perspectivă această întrebare. Și mi se pare paradoxal ca în momentul în care există această mobilizare de urgență pentru a desemna o, un european uh, la conducerea FBI, nu putem să spunem, domnule comisar, este și o problemă legată de reprezentarea externă a zonei euro. De ce sunteți atât de grăbiți să desemnați uh, un candidat european uh, și nu doriți să treceți la această uh, problemă a reprezentării zonei euro pe plan extern? Uh, dacă vrem să fim multilaterali, trebuie să fim convingători și să arătăm cum vor funcționa lucrurile mâine. Pentru că la scara guvernanței uh, globale, femeiul joacă un rol extrem de important, nu numai în ceea ce privește datoria publică și datoriile suverane de stat uh, ale europenilor, sigur, asta e o responsabilitate foarte mare, dar rolul femeiului trece dincolo de stabilitatea piețelor și anume trebuie să ducă la corectarea dezechilibrilor mondiale care au generat această criză. Și astăzi este o problemă de guvernanță fundamentală pe care nu o puneți în taler uh, atunci când uh, analizăm o candidatură sau alta. Pe noi, socialiștii, ne interesează ca femeiul să fie util în guvernanța globală ca să corecteze dezechilibrele care au generat această criză. Uh, președinta, mulțumesc, doamnă Beres. Domnul Iaric, un minut. Uh, doamnă președinte, domnule comisar, uh, alegerea viitorului director sigur este discutată aici, este contradictorie, însă Trebuie să vedem rolul pe care îl joacă această instituție uh, internațională în uh, depășirea crizelor economice și financiare și monetare uh, fondul monetar trebuie democratizat și pus în slujba oamenilor, a educației, a ocupării, funcții, ocupării forței de muncă. Drepturile de vot ale țărilor emergente trebuie să crească. Femeiul trebuie să fie un instrument împotriva speculei, trebuie să joace un rol important pentru stabilitatea piețelor uh, financiare, uh, pentru a combate uh, paradisurile fiscale și trebuie să ducă la cooperare și nu la război economic. Iată ce, ceea ceea ce trebuie să facem pentru ca oamenii să trăiască uh, mai bine. Președinta, mulțumesc uh, domnule Aric. Domnul Langen este pe listă, dar nu este în sală. Așa încât o să-i dau cuvântul doamnei Tunun Hohenstein două minute. Dziękuję, pani przewodnicząca. Niedobrze Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. E eronat să vorbim doar despre femei în contextul scandalului actual din jurul domnului Dominic Stroscan. Prestigiul instituției este în joc și prestigiul Europei este în joc. Dacă încetăm să tolerăm anumite practici, atunci vom reuși să ne îndreptăm pe calea cea bună. Ar fi o consecință pozitivă a întregului scandal, însă în prezent trebuie să ne concentrăm asupra imaginii instituției în cauză și de aceea trebuie să propunem un candidat adecvat pentru această funcție de conducere, o persoană care să poată controla întreaga situație. Credibilitatea candidatului este deosebit de importantă. Doamna Lagarde a fost descrisă de Financial Times ca cel mai bun ministru de finanțe în 2009. Și de aceea nu există nicio îndoială că doamna Lagarde are credibilitatea de care este nevoie. Astăzi, în contextul crizei economice și financiare, rolul femeiului este deosebit de important. De aceea, gândirea europeană trebuie să fie prezentă în femei. Avem nevoie de o persoană la conducerea femeiului care să înțeleagă esența acestei crize. Și doamna Lagarde, cu experiența, competența și cunoștințele domniei sale, îndeplinește perfect acest rol. De asemenea, ea cunoaște foarte bine Uniunea Europeană. Vorbeați de interese europene. Domnia sa spunea că dacă ar fi numită în funcție, și-ar îndrepta toate eforturile spre obligațiile care îi revin. Și de asemenea, să nu uităm, este și o femeie. Doamna, mulțumim foarte mult, doamnă Tun. Am doar doi colegi înscriși cu intervenții. Domnul Ferreira, un minut. În ceea ce privește procedura de selecție a noului uh, director general al FMI, nu trebuie să fie discutată în ex în afara tuturor granițelor și uh, provocărilor cu care ne confruntăm în cadrul sistemului uh, uh, de guvernanță actuală. E clar că acest uh, proces de selecție nu face nimic altceva decât să întărească toate diferențele existente între diferite, diferiții membri ai femeiului și trebuie să ne gândim de asemenea la reforma necesară a acestei instituții mondiale și la reformarea tuturor acțiunilor ce pot fi întreprinse de femei. Și, bineînțeles, trebuie să ne gândim la modul în care Uniunea Europeană este direct uh, influențată de activitățile femeii. Bine, acum uh, nu punem sub uh, semnul întrebării neoliberalismul, dar cu siguranță va trebui să purtăm o discuție cât se poate de clară cu privire la opțiunile noastre în ceea ce privește uh, activitățile economice, în ceea ce privește activitățile intervenționiste, intervenția instituțională care duce, aduce cu sine efecte negative pentru. Chirie Pitrope. Mulțumesc. Se pare că secolul 21 va fi caracterizat de această bătălie între puterea politică și puterea instituțiilor financiare. O serie de țări de pe planete sunt guvernate de instituțiile financiare iar cetățenii acestor uh, țări muncesc, suferă și soarta lor se hotărăște de ceea ce se întâmplă pe piață. Propunerea doamnei Lagarde este una în care vedem un uh, candidat decent din partea Uniunii Europene, are o bogată experiență în această perioadă de criză financiară și cred că ar fi, ar fi un reprezentant uh, uh valoros al uh, economiei europene. Președinta, mulțumesc. Domnul Rubic, un minut. Ja, danke, Frau Präsident. Ich würde auch einen Techn Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am o solicitare de ordin tehnic. M-ar putea cineva ajuta cu microfonul meu care nu funcționează foarte bine. Oricum, vreau să spun că e deosebit de important ca doamna Lagarde să se afle în această funcție pentru că ne-a demonstrat că înțelege cum funcționează economia, înțelege care sunt nevoile IMM-urilor înțelege care sunt interesele oamenilor care contribuie la prosperitatea societății și acestea sunt elementele pe care trebuie să ne concentrăm. Femeiul trebuie să încerce să îmbunătățească viața oamenilor, pentru că nu se pot redistribui avuții decât dacă există aceste avuții. FMI-ul și Banca Mondială sunt priorități absolute și trebuie să ne asigurăm că țările care au dificultăți financiare beneficiază într-adevăr de sprijinul necesar, de transferul de cunoștințe, cum am încercat să facem și în Uniunea Europeană, în încercarea de a rezolva aceste probleme. Doamna Figueiredo, ați solicitat și noastră cuvântul, aveți un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Această discuție Mm, evită chestiunile concrete, evită problema capitalismului internațional, evită problema piețelor financiare care conduc economiile și care încearcă să-și impună propriile reguli asupra unor țări. Continuă să sporească inegalitățile și discriminarea, lezează drepturile muncitorilor, reduc serviciile publice continuă să sporească nivelul de sărăcie și excluziunea socială, nu doar la nivel internațional, în țările mai puțin dezvoltate, dar chiar și aici, în Uniunea Europeană și în multe dintre statele membre ale Uniunii Europene. Comisia Europeană trebuie să spună foarte clar că dorește să schimbe această situație, să elimine paradisurile fiscale, să controleze piețele financiare și să facă ceva în legătură cu exploatarea și inegalitatea. Vă mulțumesc, spune președintele. Președinta, eh, dăm acum cuvântul domnului comisar pentru a încheia dezbaterea. You have the floor, Mr. Commissioner. Aveți cuvântul, domnule comisar, doamnă președintă, onorați membri. Dați-mi voie că mai întâi să vă mulțumesc pentru această dezbatere deosebit de profundă. Cred că există un consens larg, nu consens nu unanim, dar un consens totuși în ceea ce privește procedura de selecție pentru următorul director al femeiului. Procesul va trebui să fie deschis, transparent și bazat pe merite. De asemenea, văd sau mi se pare că există un sprijin larg, nu unanim, dar larg, pentru candidatura doamnei Lagarde, care deja se bucură de sprijinul statelor membre și al Comisiei în calitate de candidată la funcția de director al femeiului. Aș dori să subliniez trei aspecte care vor răspunde și la multe din observațiile formulate în cadrul dezbaterii. În primul rând, femeiul categoric a jucat un rol important în relația cu Uniunea Europeană, în încercarea de a depăși criza financiară din Uniunea Europeană. Și în acest caz, Dominic Stroscan a, și-a adus o contribuție decisivă în calitatea sa de director al femeii. Încă ne confruntăm cu o serie de tulburări pe piețele financiare din anumite țări, însă pe ansamblu am putut pune capăt acestei crize a datoriei suverane și am protejat, am asigurat dezvolt, re, revenirea economică în Europa. Sigur, mai sunt încă lucruri de făcut, ne așteaptă încă decizii deosebit de importante, chiar și în următoarele săptămâni, în luna iunie, însă să nu uităm, n-am avut nimic de genul catastrofei Lehman Brothers în Europa și trebuie să ne asigurăm că nu vom avea niciun episod comparabil cu falimentul Lehman Brothers în Europa. Acest lucru ar afecta în mod negativ creșterea economică și piața forței de muncă din Europa. În al doilea rând, am colaborat foarte, foarte bine Mă refer la Comisie, Banca Centrală Europeană și FMI-ul. Această colaborare nu a fost totdeauna deosebit de vizibilă și nu a fost garantată de la bun început. Însă fiecare instituție, fiecare dintre aceste trei instituții își are regulile proprii, filozofia proprie și propria independență decizională. Deci nu a fost uh, foarte clar de la început că vom putea colabora pe deplin în a depăși situația dificilă. Totuși, îndrăznesc să spun acum că pragmatismul a dominat până la urmă și am putut să punem capăt acestei crize a datoriei suverane și am protejat revenirea economică. În al treilea rând, sunt de acord că trebuie să reformăm reprezentarea noastră externă, după cum spuneam chiar la început. Ne așteaptă întâi o sarcină deosebit de importantă și anume să încheiem reforma internă în materie de guvernanță financiară și vom putea face acest lucru probabil până chiar înainte de vacanța de vară. E important acest lucru pentru Uniunea Europeană în contextul crizei actuale. Deci haideți să facem tot ce ne stă în putință pentru a duce la bun sfârșit această reformă a guvernanței economice în Europa. Pe termen lung, scopul nostru este o reprezentare unică, cel puțin pentru zona euro. Pe termen scurt, avem nevoie de o coordonare pragmatică a politicilor între statele membre reprezentate în G20, în G7 sau în Consiliul de Conducere al Femeiului. Am văzut o serie de îmbunătățiri concrete în acest sens. Astfel, statele membre reprezentate în G20 sau în FMI sau în G7 sprijină de regulă ținte comune și colaborează, lucrează împreună, nu vorbesc cu voci distonante. Există multe dovezi că aceste îmbunătățiri sunt, real, sunt reale și, prin urmare, haideți, după cum spuneam, să încheiem reforma guvernanței interne și apoi să discutăm cum putem îmbunătăți reprezentarea externă a Europei, pentru că dezvoltarea economiilor emergente înseamnă că este în interesul fundamental al Uniunii Europene, al cetățenilor acesteia, să existe o voce unită și implicit mai eficientă. Vă mulțumesc. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. συζήτηση εδώ. Domnilor și domnilor, domnule comisar, acesta fiind spusă, discuția pe marginea acestui punct a fost încheiată. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o temă total diferită. Vom vorbi despre raportul domnului